sunt de formă, ci sunt ambiții în care avem încredere și pe care ni le dorim realizate. Mulțumesc, dezbaterea să